de präsidentin! Äh, bună ziua dragi colegi sesiunea se reia procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate sunt disponibile există obiecții? și dacă nu este cazul, se consideră adoptat acest proces verbal. De asemenea, președintele a solicitat din partea, a primit din partea Consiliului